participat timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei. Prima întrebare din partea domnului Borg cu privire la aniversarea 10 ani de la înființarea monedei euro. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnul președinte. Experiențele legate de coordonarea bugetară au fost unele pozitive în mod general, dar există anumite lecții care trebuie învățate de aici. Analiza primilor 10 ani consolidează ideea necesității intensificării activităților și abordării de noi subiecte mai largi care pot afecta stabilitatea macroeconomică a unui stat membru și buna funcționare a uh, Uniunii financiare și monetare. Coordinarea fiscală monetară trebuie să conducă mai bine întreg ciclul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, aceste lucruri trebuie făcute și în vremuri bune și în vremuri rele. Trebuie să ne axăm pe dezvoltarea politicii monetare și trebuie să fie consolidate obiective bugetare pe termen mediu pentru a avea în vedere riscurile care pot apărea. Pentru a face toate aceste lucruri e nevoie de o supraveghere bugetară mai intensă. Însă această supraveghere trebuie să ia în considerare și dezvoltările, evoluțiile la nivelul statelor membre care pot să le afecteze durabilitatea sistemului bugetar, cum ar fi creșterea deficitului bugetar, divergențe constante în ceea ce privește costurile muncii sau uh, tendințe de dezvoltare uh, dezechilibrată. Trebuie să se construiască instrumentele cheie existente care sunt clar stabilite în tratat și în pactul de creștere și stabilitate. Adoptarea recentă a planului de recuperare economică în 26 noiembrie anul trecut atinge noi tărâmuri în ceea ce privește coordonarea bugetară. Sublinează rolul Comisiei de catalizator pentru politici de stabilizare uh, pe termen scurt la nivel economic. Pe baza evaluărilor economice făcute de noi, Comisia a stabilit un răspuns complet din punct de vedere economic acestei crize cu care ne confruntăm. Reacția rapidă se datorește amplorii riscului cu care ne confruntăm. Planul de recuperare recunoaște divizarea sarcinilor care sunt prevăzute în cadrul economic european. Statele membre sunt responsabile cu politicile bugetare și Comisia a stabilit un obiectiv uh, global pentru un stimulent financiar în care se ia în considerare suma necesară pentru a stimula dezvoltarea economiei europene. Statele membre pot să împartă apoi, după cum doresc, uh, stimulentele respective. E vorba de responsabilități din punct de vedere al coordonării și supravegherii implementării. Comisia și Consiliul ECOFIN vor monitoriza implementarea măsurilor naționale în conformitate cu principiile stabilite în acest plan. O implementare judicioasă a cadrului uh, financiar de supraveghere ar putea duce la îmbunătățirea situației împreună cu consolidarea cadrelor și normelor bugetare naționale și cu implementarea reformelor. Toate aceste lucruri vor duce la restaurarea unor, unei situații durabile și trebuie să se ia în considerare și uh, riscurile existente la nivelul consumului privat și la nivelul investițiilor. Mulțumesc! Domnul Burke are o întrebare suplimentară timp de 30 de secunde. Um, very much your reply. Domnule comisar, apreciez foarte mult răspunsul dumneavoastră. Dar, uitându-ne acum la evenimentele recente, uh, eventual există un rol crescând al Eurogrupului, în așa fel încât în același timp să poată fi respectate și politicile de taxare valabile în fiecare stat membru și să avem în perspectiva adoptării tratatului de la Lisabona, vor exista oare uh, influențe, consecințe concrete asupra politicilor de impozitare? Uh, dorim să știm care vor fi noile forme de stimulare a economiilor europene. Mulțumesc. Well, what is the role of the Eurogroup? Care este rolul grupului euro? Grupul euro este acum și va continua să fie inclusiv prin intrarea uh, în vigoarea tratatului de la Lisabona, un grup informal nu va putea să uh, adopte decizii. Grupul euro în ultimii 3-4 ani de când a început președinția lui Jean-Claude Juncker în ianuarie 2005, și-a îmbunătățit conținutul dezbaterilor și uh, în interiorul uh, grupului euro s-a discutat și cu Comisia și cu ACB-ul adâncirea acestei supravegheri uh, a evoluțiilor. Am spus acest lucru și în prima mea intervenție. S-a vorbit și despre rolul extern extern, dimensiunea externă a zonei euro. În ce privește aspectele fiscale, sunt o chestiune delicată, dar ținând seama de tratatul prezent și de tratatul de la Lisabona, este nevoie aici de o unanimitate la nivelul Uniunii Europene și nu uh, întrezăresc în perioada imediat următoare posibilitatea de a se ajunge la unanimitate. Avem două întrebări complementare. Domnul Lichtfried și după aceea domnul Lundgren. Mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să spun că pentru mine este o plăcere să pot adresa această întrebare sub președinția dumneavoastră. Grupul euro în acești 10 ani și-a demonstrat forța și chiar în contextul crizei am putut constata că există interese și din partea altor state să se asocieze zonei euro. Există oare proiecte din partea Comisiei în ce privește alte state interesate care ar urma în perioada imediat următoare să se alăture zonei euro? Și dacă da, care sunt aceste țări? Domnul Hola. Eh, jag har följande fråga. Am o întrebare Dacă euro a avut un așa mare succes în ultimii 10 ani, de ce Italia și Grecia, ca să dăm doar două exemple, au ajuns într-o situație în care sunt în plezent în ceea ce privește ă, datoria de stat, mult mai rea decât în trecut. Și de ce Suedia are 0,4% scădere în ceea ce privește rata dobânzii în comparație cu Germania, fiindcă e o țară ne membra Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu privire la întrebările dumneavoastră, după cum știți, la 1 ianuarie anul acesta Slovacia s-a, adăugat, s-a alăturat zonei euro, deci acum avem 16 state membre din cele 27 membre care 16 participă în totalitate la Uniunea monetară și au aceeași monedă. Cine va urma? Nu comisia este îndreptățită să răspundă, ci candidații, statele membre care doresc să solicite acest lucru. Știm care sunt statele membre care ar dori să se alăture zonei euro cât mai repede posibil. Însă, din păcate, aceste state, deși o doresc, nu îndeplinesc toate condițiile cerute de tratat. E vorba de statele Baltice, de Ungaria și altele. Și știm că există două state membre, Regatul Unit și Danemarca, care au o clauză de opt-out. Deci pot să fie excluse. de la responsabilitatea care revine tuturor statelor membre de a se pregăti pentru a se alătura într-o bună zi zonei euro. Nu știu deci, care va fi următoarea țară după Slovacia care să se alăture eh, zonei euro? Poate unul dintre cele două state membre cu opt-out. Poate că în următoarele luni Danemarca, de exemplu, se va hotărâ că nu dorește să mai aibă clauza opt-out și dorește să se alăture zonei euro. Danemarca îndeplinește toate criteriile, deci ar putea face acest lucru pe baza tratatului. Însă, sigur, autoritățile daneze și Parlamentul Danemarcei și poate cetățenii uh, acestei țări vor fi cei care vor hotărâ Azi dimineață am sărbătorit cea de-a 10 aniversare a monedei euro. Sunt sigur că în următorii 10 ani toate sau aproape toate statele membre se vor alătura zonei euro, fiindcă acum, în aceste situații dificile de criză economică și financiară, avantajele prezentate de apartenența la, zonei, la zona euro sunt și mai mari și cei care nu s-au alăturat încă acestei zone euro își dau seama de faptul că avantajele sunt mult mai mari și depășesc cu mult responsabilitățile care rezultă după aderarea la zona euro sau mai mari decât dificultățile care pot apărea. În ceea ce privește remarcile dumneavoastră, dacă aș fi în locul dumneavoastră, nu m-aș pronunța împotriva zonei euro, cel puțin nu pe baza ratei dobânzii. Să întrebăm Danemarca ce s-a întâmplat cu rata dobânzii în țara lor în această perioadă de criză. Danemarca, având în vedere că are legătură cu zona euro și că este membra Băncii Centrale Europene și deci trebuie să respecte aceste hotărâri, deși nu este membra zonei euro. Deci, nivelul de risc este mai crezut, crescut, de fapt, pentru aceste state. Acum urmează domnul Kazaka, scăderea prețului la produsele lactate pe piețele europene. Doamna Fischer-Boll, aveți cuvântul pe acest subiect. honourable membri ai Parlamentului European, voi începe să vă descriu situația care uh, exista cu câțiva ani în urmă. Știți probabil că a existat o anume stabilitate în acest domeniu cu foarte puține oscilații ale prețurilor. Dar în uh, ultimii câțiva ani situația s-a schimbat dramatic. În 2007, îmi amintesc foarte bine, în august-septembrie, a existat o creștere mare a produselor lactate și după aceea, anul trecut, a existat o uh, reducere aproape la fel de mare a prețurilor deci, uh, prețurile au fost aproape de cele uh, care te obligă mm, să intervii. Pot să vă asigur că în clipa de față sunt deosebit de îngrijorată în legătură cu deteriorarea foarte rapidă a acestei piețe am uh, întreprins unele măsuri de susținere care pot fi activate pentru susținerea sectorului și uh, am și întreprins anumite acțiuni. Situația normală este că se creează uh, rezerve pentru uh, unt, de pildă, la 1 martie, noi deja am activat uh, acest sector pe 1 ianuarie, asta înseamnă că producția care uh, a fost realizată în decembrie intră deja în uh, această schemă de asemenea, intervenția în ce privește stabilirea prețurilor sau um, susținerea exportului sunt alte măsuri pentru a sprijini piața produselor lactate într-o manieră eficientă. Încercăm să susținem deja producția care uh, se va realiza în februarie. În ce privește cantitățile Uh, stabilite și prețurile fixe, sigur că trebuie să existe la un moment dat și uh, măsuri stimulative dacă se va degrada situația pe piață. Eu cred că ne amintim cu toții cum s-a reacționat în 2007. A fost o reacție eh, rapidă, vizibilă, eh, care a fost declanșată de către Parlamentul European, de către Consiliul, de către statele membre pentru a, exista, a exercita o presiune astfel în cât prețurile să poată să eh, crească repede în același timp însă, pentru a stimula producția, în același timp însă am ținut seama și de capacitatea de cumpărare a consumatorilor. În ce privește creșterea cotelor de lapte, considerăm că ea nu ea este vinovată de această scădere a prețurilor cu care ne confruntăm în clipa de față. De fapt, după luna aprilie, producția de lapte a scăzut. Creșterea cotelor de producție este o posibilitate la care pot recurge statele membre, dar nu este o obligație. Noi trebuie să reacționăm la semnalele care vin dinspre piață. Modificările relativ mici pe care le-am constatat în ce privește sistemul stabilirii de cote nu constituie o explicație um, în legătură cu fluctuațiile pe care le întâlnim pe piață, pentru că anul trecut am văzut când au crescut prețurile cu o seamă de consumatori au renunțat să mai achiziționeze produse lactate în acea perioadă. Și cred tocmai de aceea că este important să nu ne amăgim, să nu considerăm că printr-o micromanagement pe piață vom putea decide pentru rezolvarea problemelor din întregul uh, sector. Concluzia este că acel sistem de cote stabilite care constituia o obligativitate nu a rezolvat problema. Autoritățile portugheze au folosit orice ocazie posibilă pentru a solicita aprobarea pentru o creștere a cotelor de lapte. Produsele păreau a fi deosebit de competitive și păreau a profita de acele condiții, dar eu cred că uh, încetarea sau renunțarea la um, acest schemă a cotelor impuse ar putea să aibă un efect pozitiv asupra sectorului. pentru a conchide, pot să vă asigur că voi încerca să operez cu instrumentele de care dispunem într-o manieră cât mai responsabilă pentru a sanarea situației din acest sector agricol. Domnul Casaca presidente muito obrigado senhora comissária pelos esclarecimentos que deu. lamento não poder associar me ao seu ótimo. Mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc doamnă comisar. Dar din păcate nu vă pot împărtăși optimismul în ceea ce privește modul în care uh, cum anume uh, aceste măsuri vor avea efecte benefice asupra producției uh, lactate din Azore. Am avut ocazia să citesc un articol cu privire la faptul că au crescut prețurile cu 60% în plus față de prețurile de 2000, din 2007 și acest lucru afectează în mod dramatic veniturile producătorilor uh, din Uniunea Europeană. Și aceste măsuri pe care eu sper că mm, vom avea, vor avea un uh, efect pozitiv, e bine, ele nu au demonstrat eficacitatea lor. Cum anume vom putea remedia acestui lucru? Um, Mulțumesc, președinte. După cum știți, întotdeauna sunt încântată să pot avea un dialog, o discuție cu dumneavoastră cu privire la importanța sectorului agricol mai ales și de asemenea și în ceea ce privește azorele. Și e clar că astăzi ne confruntăm cu o situație în care piața este extrem de dificilă. E o situație generalizată în Europa o situație în care trebuie să ne dăm seama că prețurile scad, scad la niște niveluri pe care nici nu le-am imaginat vreodată sau nici măcar nu l-ar fi trecut prin gând acum șase luni de zile că am avea astfel de prețuri. Și ceea ce pot să vă spun este Cred că dumneavoastră aveți încredere în, în abilitatea mea de a găsi momentul potrivit și locul potrivit. Uh, pot să vă spun că asta voi încerca să fac, să găsesc momentul potrivit și locul potrivit pentru a face față acestei situații. Are cuvântul acum doamna McGuinness. Mulțumesc. Îmi doresc uh, la mulți ani comisiei. Uh, am o întrebare specifică. V-ați referit la factorii care au dus la scăderea prețurilor, dat fiindcă nu a fost clar de ce au scăzut prețurile așa de dramatic. Au fost au făcut o, o analiză detaliată în acest sens? Sunteți sigur că reforma politicii agricole comune este suficientă, având în vedere aceste nesiguranțe? Și e, e suficientă această plasă de uh, suport uh, pe care o avem, având în vedere scăderea în producție și la nivelul prețurilor? Întâi de toate, există mai multe motive pentru situația cu care ne confruntăm, scăderea prețurilor. Cel mai important motiv este faptul că piața rusească este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și în Rusia, în sectorul economic, de curând am văzut o foarte mare devalorizare, devaluare a prețurilor. Deci pentru consumatorii devaluarea monedei. Deci prețurile pentru ruși au crescut foarte mult cel puțin 50%. Consecințele au dus la scăderea posibilităților noastre de a ne vinde produsele pe piața din Rusia. Consecința prețurilor mari din 2007 este această scădere. Oamenii uh, s-au uh, opri din a mai cumpăra aceste produse lactate costisitoare și evident chiar dacă prețurile au scăzut acum n-au mai revenit. Și sigur avem de-a face și cu criza financiară și economică din prezent. Doamna McGuinness m-a întreb, a întrebat dacă considerăm că reforma agricolă, reforma politicii agricole comune este suficientă această reformă, de fapt, nu a început, nu începe decât în 1 ianuarie 2010. Există multe instrumente disponibile pentru diferite sectoare și pe durata discuțiilor am identificat noi provocări și am alocat noi fonduri pentru aceste provocări, dar acestea nu intră în vigoare în 2009 și de aceea am propus Parlamentului European Consiliului ECOFIN să cheltuiască o parte din acele fonduri neutilizate, e vorba de 5 miliarde din politica agricolă și de dezvoltare rurală, alături de încă un miliard și jumătate, care pot fi cheltuiți acum în 2009. Și acum rămâne la latitudinea Parlamentului și a Consiliului să se găsească o soluție pentru a cheltui parte din aceste fonduri. Există o listă de noi provocări în domeniul sectorului produselor lactate. Cred că vă amintiți de ea și sper că Parlamentul va, uh, se va gândi să folosească parte dintre aceste fonduri și pentru aceste provocări din sectorul lactatelor. Nu tot, toate fondurile, dar o parte dintre ele. Acum, întrebarea domnului Van Eck privind microcredite pentru domnul Michel. Oui, monsieur Alistair. Domnul Alistair, oare nu se pot de -o lua de obicei încă două întrebări suplimentare uh, și oare nu v-am indicat oare încă de la bun început că aveam o întrebare suplimentară? De ce anume nu s-a ținut cont asta? Domnule Alister, nu am fost la curent de cererea dumneavoastră. Dacă aș fi fost la curent cu ea, de ea, bineînțeles că v-aș fi dat cuvântul. E evident. With respect, your staff indicated mi se pare mie că uh, personalul dumneavoastră mi-a indicat faptul că s-a notat cererea mea și atunci dacă mi s-a uh, confirmat acest lucru, de ce, de ce noastră n-ați fost informată? Dezolé, îmi confirm că... Îmi pare rău, mi se confirmă faptul că nimeni nu v-a uh, văzut ridicând mâna. De aceea, vă rog acum, domnule comisar Michel, aveți cuvântul. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, discuțiile dintre Parlamentul European și Consiliul cu privire la adoptarea regulamentului care stabilește o, o facilitate alimentară europeană au dus la o decizie și anume neutilizarea fondurilor disponibile din capitolul 2 al bugetului în scopul finanțării acestei facilități și asta contrar celor propuse de către Comisie. Cu toate acestea, pe 16 decembrie uh, s-a adoptat un regulament care prevede un buget de un miliard de euro în capitolul 4 al bugetului pentru perioada 2008-2010, această sumă va finanța măsuri de susținere pentru agricultură și siguranță alimentară în țările cel, în curs de dezvoltare care au fost cel mai afectate de criza alimentară. Microcreditele figurează, bineînțeles, printre aceste măsuri. Și aceste măsuri au drept scop creșterea producției agricole durabile. Programarea a acțiunilor financiare din acest cadru va putea fi monitorizată de către Parlament în conformitate cu prevederile din acest domeniu uh, în vigoare în comitologie și pot să vă anunț că un prim pachet de 300 de milioane de euro care se uh, referă la 24 de țări, 25 de țări, va fi prezentat deja în februarie, în timp ce planul general al, uh, pe ansamblu va fi prezentat de comisie și adoptat cu siguranță înainte de 1 mai 2009. Comisia susține dezvoltarea microcreditelor și uh, instituțiilor de microfinanțare Acestea, dincolo de credite, propun și alte servicii financiare, produse de asigurare, transfer de bani, sisteme de plată. Astfel, Comisia s-a angajat să ajute persoanele cele mai defavorizate, cu venituri reduse, în așa fel încât acestea să poată avea acces la astfel de servicii. Comisia e de părere că uh, o, o, e nevoie de o capacitate tehnică și instituțională. Uh, deocamdată nu le avem și acest lucru ne împiedică să dezvoltăm aceste servicii în atenția persoanelor celor mai defavorizate. De aceea, Comisia își concentrează eforturile în principal pe întărirea capacităților instituționale ai actorilor din acest domeniu al microfinanțelor. Și în, țări, în cazurile unde accesul la microcredite este deosebit de important, spre exemplu, în momentul în care o instituție de microfinanțare dorește să-și dezvolte serviciile în zone rurale, atunci Comisia poate să financeze nevoile acestei instituții prin instituții financiare specializate, cum ar fi, spre exemplu, Banca Europeană de Investiții, utilizând astfel creditele pentru a acorda împrumuturi sau participări de, lor de capital în uh, Uh, aceste instituții. Când e vorba de crearea unor noi instituții, mă refer la cele startups, ei bine, Comisia Europeană poate să finanțeze acest lucru prin agenții specializate. Banca Europeană de Investiții gestionează operații de microfinanțare în cadru, într-un cadru general și mm, de facilități din cadrul bugetului uh, Uniunii Europene sau prin Fondul European de Dezvoltare, deci facilitatea de investiții pentru țările ACP. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Van Heik? Micro. Da, de micro. Aprindeți microfonul, vă rog. Aș este vorba despre punerea la dispoziție a unei uh, sume însemnate pentru cei care uh, au avut uh, situații de criză alimentară, ceea ce uh, este salutar. Dar uh, să ne gândim că au existat și refuzări datorită presiunii exercitate de anumite țări. Uh, microcreditele pot fi o soluție pentru a combate sărăcia, dar uh, au fost formulate și observații critice în legătură cu posibilitățile de accesare ale acestor microcredite. Întrebarea mea este dacă putem avea o evaluare globală a acestui instrument. Bineînțeles, cum am spus, uh, încercăm să elaborăm mecanismul care să ne permită să punem în aplicare mijloacele financiare care au fost reținute. Pentru moment uh, nu au fost accesate. Eu cred că uh, natura, originea fondurilor nu constituie niciun fel de problemă în ce privește uh, capacitățile care pot fi puse la dispoziție în urma proiectelor care sunt elaborate în zona rurală veți vedea în primul pachet care va sosi la finele lui februarie că um, vor exista asemenea posibilități de accesare și cel târziu, până în mai, acest lucru va fi posibil. Mulțumesc, domnule comisar. O întrebare foarte scurtă. Găsiți că ar fi rezonabil ca uh, în utilizarea acestor microcredite să existe o anumită ghidare um, de pildă pentru a stimula alimentele bio sau uh, credeți că uh, nu trebuie să se țină seama și de asemenea criterii? Comisar? Domnule comisar? Je ne peux pas. Sigur, nu pot să mă gândesc la situația țărilor în curs de dezvoltare. E vorba de țări care au politici extrem de fragile din acest punct de vedere. Ce pot să vă spun este că, sigur, dumneavoastră cu întrebările dumneavoastră sugerați o posibilă pistă. La o primă privire, într-adevăr, ce spuneți pare interesant, dar fără o analiză uh, aprofundată. Obiectivul acestei piste ar putea să fie integrat posibil în discuțiile care au loc și să revin apoi cu un răspuns Mă gândesc că, că aveți în vedere orientarea anumitor politici către protejarea fermelor agricole familiale sau arhitectura biologică, ecologică. De asemenea, poate fi o pistă cu condiția să putem crea uh, filiere sau căi de acțiune. Improvizez aici când spun acest lucru. Uh, dacă putem crea o astfel de rețea într-o țară care are subcapacitate agricolă, într-adevăr putem să oferim o valoare adăugată interesată, interesantă țării respective. Înțeleg ce spuneți și înțeleg care ar fi utilitatea unor astfel de piste, de aceea vă promit că voi transmite sugestiile dumneavoastră serviciilor noastre pentru a vedea cum pot fi integrate în uh, lucrările care se desfășoară în, în prezent. Doamna McGuinness, dacă puteți fi foarte concisă, suntem în întârziere. Aș vrea să știu dacă Comisia se preocupă de securi- faptul că uh, securitatea produselor alimentare nu mai este o prioritate atât de mare având în vedere criza și ce acțiune vrea să întreprindă Comisia pentru a repune această, uh, acest subiect pe poziția prioritară pe care o merită având în vedere numărul mare de copii care mor de foame. E o întrebare într-adevăr importantă. E adevărat, asta nu înseamnă că dacă nu discutăm acest subiect în fiecare zi, înseamnă că nu um, ne aplecăm asupra lui. În întrebarea dumneavoastră sugerați oarecum că, mă rog, Comisia nu e, nu-și continuă munca pe care, țin să o subliniez încă o dată, ea însă și-a lansat-o. Uh, vă rog să fiți convinsă de un lucru și anume, întrebarea este, noastră este interesantă în măsura în care prețurile au uh, scăzut între uh, acea perioadă de criză alimentară și până acum. Și acest lucru ar putea duce în mintea unora, induce în mintea unora ideea că chiar dacă prețurile uh, au uh, scăzut, nu vor regăsi niciodată nivelul pe care l-au avut pe vremuri. Dar vă semnalez încă o dată faptul că această criză alimentară continuă și va continua timp de ani de zile să reprezinte o adevărată problemă. Și vă rog să fiți convinsă de vigilența de care voi da dovadă în acest domeniu. Criza alimentară nu va fi uitată. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la a doua parte. Avem, deci, întrebări întrebarea doamnei Harkin cu privire la reforma bugetului. Întrebare adresată doamnei comisar Gribascaute. Uh, am două întrebări astăzi în legătură cu reforma bugetară una uh, de ordin mai general și alta care se concentrează pe probleme de agricultură și sunt eh, bucuroasă că eh, mi-au fost adresate aceste eh, două întrebări. Pentru a răspunde la prima întrebare, de ordin mai general, este vorba despre eficiența bugetului european. Voi spune că uh, Eh, consultările publice care au avut loc s-au concentrat pe modul în care eh, alcătuirea bugetului european ar putea să aibă loc într-o manieră mai eficientă. Iar Comisia a apelat la o mai mare eficacitate eh, prin simplificare și proporționalitate, dar de asemenea prin exercitarea unui control. Au s-au uh, conturat deja din acest punct de vedere unele inițiative. Există inițiativa de transparență europeană. Comisia în felul acesta a răspuns deja la cererea de o mai mare accesibilitate. Alte subiecte uh, au beneficiat de atenția noastră integrarea cheltuielilor în afara bugetului, așa numita bugetizare a fondurilor, care a creat uh, unele sinergii și o simplificare administrativă. În ce privește răspunderea statelor membre, responsabilizarea statelor membre este un alt element, pentru că uh, în felul acesta 80% um, din bugetul european uh, poate să se alcătuiască mai um, rapid și beneficiază de o îmbunătățire de reacție din partea statelor membre. În ce privește bugetul european uh, și maniera în care el este alcătuit, încă formula este foarte rigidă. Um, avem uh, probleme de pildă în uh, furnizarea de uh, gaz natural în Europa și încă nu am avut posibilitatea să investim în crearea unei rețele de, distribu- de distribuție, de interconectare. Trebuie să îmbunătățim posibilitățile operative de a reacționa în ce privește această flexibilitate bugetară. În ce privește ă, relaxarea ă, birocratică, ă, simplificarea administrativă, Comisia s-a angajat să elaboreze reguli simplificate, inclusiv în ce privește eligibilitatea în anumite domenii. În comunicarea recentă privind riscul tolerabil, Comisia propune să își redefinească anumite obiective în ce privește um, nivelul uh, acceptabil și speră să obțină și susținerea Parlamentului în ce privește simplificarea reglementărilor bugetare. Eu mulțumesc pentru întrebarea care mi-a fost adresată. Uneori întrebările pe care le primesc sunt foarte tehnice, dar indiferent cât de bune ar putea fi deciziile politice pe care le putem lua, dacă nu dispunem de mecanisme adecvate, aceste decizii pot să eșueze. Ne aflăm în întârziere, așa că aș vrea să regrupez întrebările suplimentare. Doamna Harkin. Vă mulțumesc pentru răspuns. Ați vorbit despre responsabilitatea statelor membre. Puteți să ne spuneți progresul înregistrat în simplificarea bazei de calcul a costurilor eligibile și utilizarea plăților mai ales în domeniul fondurilor structurale. În al doilea rând, documentul consultativ, care se referă în mare parte la agricultură. Acest document enumeră provocări cum ar fi diversitate, uh, economie bazată pe cunoștință, schimbări climatice, dar nu se menționează siguranța alimentară. Răspunsul negativ este unul negativ pentru agricultură și este influențat așa cum nu ar trebui de către această situație? Încă o dată vreau să regrupez acum întrebările doamna Țicău și vă rog să respectați timpul de intervenție. Uh, doamnă comisar uh, aș dori să menționez faptul că anul două mii nouă fiind anul inovării și creativității uh, de asemenea avem o altă prioritate și anume schimbările climatice și nu trebuie să uităm faptul că inclusiv în planul european de redresare economică necesitatea finanțării infrastructurilor prioritare precum cele de energie i cele pentru transport ă, reprezintă o prioritate. cum se reflectă acestea în reforma bugetară? comisar aveți cuvântul. Încă trei întrebări, deci una referitoare la fonduri structurale și ce se face în acest sens. La negocierile cu Parlamentul când am, analiz, când am discutat bugetul, am spus că vom accelera uh, gradul de absorpție și vom uh, facilita procesul decizional pentru statele membre în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale. Acest aspect este inclus și în planul de redresare. Este important să accelerăm absorpția acestor fonduri de 6 miliarde de euro. Este obligația noastră pe care o avem în fața Parlamentului și am convenit și cu statele membre în Consiliu care au fost pentru aceste eforturi. Deci, acum avem deja două pachete de schimbări în reglementări care au trecut de comisie și sper că vor fi la fel și în Parlament, cel puțin în Comisia pentru Politici Regionale Sperăm că vor trece foarte repede pentru ca statele membre să le poată folosi. În ceea ce privește legătura cu PAC și siguranța alimentară, este într-adevăr o chestiune foarte sensibilă. PAC, în general, reprezintă un subiect foarte sensibil. Ne-am axat foarte mult pe calitatea acestei politici și pe capacitatea sa de a răspunde uh, la timp Aici este vorba de niște fonduri foarte mari și, sigur, aveți dreptate. Această politică se va axa pe termen mediu și lung pe protecția mediului, pe uh, investiții în domeniul sănătății, securității produselor alimentare, cum a spus dumneavoastră, care vor fi vizibile pe termen mediu. Dar nu s-a putut să introducem toate aceste aspecte. Am încercat să fim obiectiv, am publicat toate materialele ale acestor procese consultative, au fost discutate în conferința din noiembrie de către domnul Barroso și, de fapt, toate acestea sunt publicate, inclusiv organismele de cercetare și reflexie, inclusiv rezumatul executiv. Deci sunt documente publice, am încercat să fim obiectivi, să nu fim părtinitori și să urmărim care este și reacția publicului pentru a vă putea furniza și dumneavoastră păreri obiective cu privire la cum suntem percepuți din afară. Și, de asemenea, pentru a folosi și noi aceste lucruri în viitoarele decizii politice. Cea de-a treia întrebare referitoare la priorități. Aveți dreptate, toată lumea discută aceste lucruri, știm ce trebuie făcut, statele membre știu, guvernele știu, însă nu întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de bani. Negocierile referitoare la bugete sunt foarte dure. Trebuie să avem în vedere că ne confruntăm cu o criză în prezent, cu probleme grave pe piața în domeniul energetic și pe, în lumea externă. Și trebuie să nu uităm că obiectivul strategic care trebuie formulat de noi împreună cu dumneavoastră este să pregătim documentul strategic pentru reforma bugetară. Acum, întrebarea doamnei McGuinness privind reforma bugetului Uniunii Europene. Doamnă comisar. So, the question was, uh, given... Întrebarea uh, a ajuns la mine cu un accent uh, asupra consultărilor în domeniul agricol. Dar bineînțeles că au fost incluse și unele elemente generale în această întrebare, de aceea aș porni de la uh, general la concret. Consultările uh, pe care le-am declanșat noi uh, au dus la rezultate satisfăcătoare pentru că pentru prima dată uh, dezbaterea a fost atât de deschisă, au participat la ea toți cei care s-au dovedit a fi competenți și doritori. Fie că a fost vorba despre Uh, reprezentanții societății civile, ONG-uri, reprezentanții ai guvernului sau uh, a cercurilor uh, intelectuale în general. Dar bineînțeles că nu putem să decelăm doar unu, două mesaje esențiale. Trebuie să găsim găsim o strategie europeană pentru a crea o valoare adăugată a fiecărui euro care este cheltuit în cadrul bugetului european. Trebuie să creăm un echilibru între necesități și uh, utilizarea responsabilă a uh, finanțelor. Uh, întrebarea este, putem să ne declarăm satisfăcuți de structura actuală a bugetului. Uh, există probleme legate de schimbările climatice, de competitivitate globală, alte domenii uh, care trebuie să ne, uh, spre care trebuie să ne orientăm utilizarea fondurilor de dispunem. Și Există, din acest punct de vedere, uh, o schemă care poate fi consultată pe website-ul uh, și pe site-ul Comisiei. Um, există opinii um, care um, favorizează continuarea utilizării fondurilor în maniera în care am făcut-o până acum, de pildă în verificarea progreselor înregistrate de reformă în agricultură, sau opinii care înseamnă că trebuie să uh, creăm și posibilități de a investi în alte obiective legate de activitatea agricolă, fie că este vorba despre siguranța alimentară, fie de uh, eforturi în uh, domeniul protecției mediului. Comisia consideră că, uh, mai ales în domeniul uh, agricol, uh, trebuie să ținem seama de toate inițiativele și sugestiile care ne-au fost făcute din spre statele membre, iar Comisia va elabora un document strategic în colaborare cu dumneavoastră pentru a putea să ne îndeplinim împreună această misiune. Voi grupa acum întrebările, domnule McGuinness, domnul și domnul Paletis. Doamna McGuinness, mulțumesc, mulțumesc și doamnei comisar pentru răspunsuri, inclusiv în legătură cu întrebarea uh, lui Marian Harkin în legătură cu siguranța alimentară. Uh, Astăzi, uh, cu o majoritate Um, copleșitoare a fost adoptat un raport uh, menit să susțină siguranța alimentară, dar trebuie să facem un fel de check al stării de fapt, um, de verificare. Este nevoie să uh, furnizăm alimente cetățenilor europeni și trebuie să avem în vedere acest obiectiv. Domnul Farm. Tack, ordförande. Jag har en kort fråga till kommissionären jag deltog i kommissionens utmärkta konferens. Am participat la conferința comisiei referitoare cu, um, la revizuirea bugetului la jumătatea intervalului. Ați avut o intervenție cu privire la importanța propunerii de amendamente și acum se aude că nu vor fi propuneri după această revizuire la jumătatea intervalului decât după alegerile din Germania din septembrie și alegerile europene. Sunteți pregătite să veniți cu o propunere înainte sau după perioada aceasta alegerilor? Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, norėčiau padėkoti už tikslius ir atvirus klausimus. Doamnă președinte, domnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră deschise și precise. Discuțiile referitoare la reformă bugetară deja durează de mai bine de un an. Vreau să vă întreb care este impactul crizei financiare asupra acestor discații și de asemenea aș vrea să știu dacă veți încerca să găsiți soluții de evitare a acestei crize financiare. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Check. I agree fully that any decision we will make sunt de acord că toate deciziile pe care le vom lua vor necesita o responsabilitate politică ridicată. în legătură cu revizuirea la jumătate de interval, revizuirea bugetară. Noi am fost solicitați să pregătim un document privind reforma bugetară până la finele anului 2009 și uh, noi va trebui uh, în acest document să ne gândim unde vom putea reacționa mai eficient. Uh, poate că vom reuși să furnizăm acest document mai devreme, poate în primăvară, dar această uh, verificare a stării de fapt este într-adevăr importantă, pentru că vom avea și alegeri în acest an, dar bineînțeles că există și alte probleme de mare actualitate care ne preocupă, fie că este vorba de situația din Gaza, fie de alte evenimente importante din uh, actualitatea mondială. Noi însă ne propunem să ne îndeplinim sarcina. În ce privește întrebarea domnului Paleckis, eu uh, uh, pot sigur să încerc să răspund, dar a fost o întrebare foarte cuprinzătoare Ehm, trebuie să ne gândim care sunt posibilitățile bugetului european de a reacționa la provocările actuale. Criza eh, mondială este de asemenea factură încât niciun fel de buget nu poate să reacționeze astfel încât să estompeze efectele crizei. Eh, criza a fost eh, creată de, în primul rând de deficiențe în supravegherea sistemului financiar, de globalizarea sistemului financiar, iar uh, bugetul european uh, este un buget relativ mic, are, bineînțeles, la îndemână o serie întreagă de instrumente și de măsuri de reacție, dar uh, și ele sunt limitate și se concentrează în primul rând pe măsuri macroeconomice și de control, iar aceste aspecte sunt probabil mai importante decât Uh, întrebarea uh, ce sumă putem uh, cheltui pentru a încerca să contracarăm efectele crizei mondiale. Avem anumite fonduri de flexibilitate, instrumente de flexibilitate, dar și aici posibilitatea de a reacționa rapid nu este atât de mare. Este nevoie de investiții strategice, în sectoare strategice, în proiecte energetice, în alte proiecte de infrastructură, iar nivelul este de 5 miliarde de euro. Statele membre nu sunt foarte doritoare să uh, discute uh, aceste proiecte la un asemenea nivel ridicat datorită crizei. Iar criza a demonstrat că este foarte important să finanțezi și să investești în proiecte de infrastructură. Criza din acest punct de vedere poate da o lecție Uniunii Europene, iar această lecție ne învață că trebuie să cheltuim banii într-o manieră foarte concentrată, foarte focusată pe anumite obiective Uh, problemele economice uh, din Europa, criza economică din Europa, ar trebui să uh, îi determine politicieni să investească în anumite sectoare. În clipa de față avem întrebările adresate domnului comisar Baro, primele trei din cele 16 vor fi tratate Prima întrebare este cea a domnului O. Nișten în legătură cu criminalitatea cibernetică. Madame la Je Mulțumesc, doamna președinte. Deci voi răspunde la întrebarea domnului Nechten. De mai mulți ani de zile există politici de luptă împotriva cibercriminalității și Comisia face acest lucru în strânsă cooperare cu statele membre și cu celelalte instituții ale Uniunii Europene. Comisia contribuie la lupta împotriva cibercriminalității și aceasta în patru feluri. Promovează cooperarea între statele membre, facilitează parteneriatele public-privat, dezvoltă diferite instrumente juridice și angajează cooperări uh, cu statele terțe. Comunicarea din 2007, intitulată Spre o politică generală în materie de luptă împotriva cibercriminalității, a permis Comisiei să promoveze un schimb de informații în domeniul acesta al criminalității online, între diferitele servicii de ordine din statele membre, fie în mod bilateral, fie prin intermediul Europol. Statele membre trebuie să stabilească puncte de contacte permanente prin care celelalte state membre pot să le ceară asistență sau pot să le ceară informații. Comisia, pe de altă parte, a contribuit la uh, elaborarea concluziilor Consiliului cu privire la strategia referitoare la lupta împotriva cibercriminalității adoptată în noiembrie anul trecut. Această strategie propune o serie de măsuri care își doresc să încurajeze cooperarea dintre statele membre tocmai pentru a combate pedopornografia, terorismul, atacurile împotriva sistemelor informatice și fraudă o platformă de semnalare a neregularităților uh, detectate pe internet trebuie să fie organizată pentru a centraliza aceste ciberinfracțiuni în așa fel încât acestea să fie analizate în mod coerent de către Europol. Pe de altă parte, Comisia dezvoltă o politică de parteneriat între sectorul privat și forțele de poliție, tocmai pentru a acționa împotriva acestei cibercriminalități. Consiliul Justiției și Afaceri Interne din uh, iulie 2008 a făcut anumite recomandări în ceea ce privește cooperarea domeniului public-privat de lupta, lupta împotriva cibercriminalității. Comisia își dorește de asemenea organizarea unei coaliții financiare europene împotriva imaginilor pedopornografice comercializate pe internet iar scopul acestor, uh, acestei inițiative este să combine eforturile tuturor tocmai pentru a lupta împotriva vânzării, distribuirii, uh, difuzării imaginilor pedopornografice pe internet. Și în final, Comisia a participat într-o mare măsură la stabilirea, crearea unei legislații care să stabilească norme minime tocmai pentru a armoniza legislația în domeniu E cazul, spre exemplu, cu privire la decizia cadru 2005 222 uh, cu privire la atacurile sistemelor informatice. Este cazul de asemenea și cu decizia cadru 2468 care se referă la lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor și lupta împotriva pedopornografiei. Și Comisia studiază acum modul în care poate fi, pot fi aplicate în practică aceste instrumente. În concluzie, aș spune că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că internetul este o rețea de informare la nivel mondial. Uniunea Europeană nu poate de una singură să uh, reglementeze această rețea. De aceea, Comisia dorește să promoveze o cooperare internațională în acest domeniu și, în acest scop, vom organiza o ședință împreună cu alte organisme internaționale și alte agenții ale Uniunii Europene, tocmai pentru a încerca să coordonăm activitățile noastre respective în domeniu. Iată tot ceea ce pot să vă spun deocamdată la întrebarea domnului Onechten. Pentru a câștiga ceva timp, uh, am să grupez din nou întrebările suplimentare, domnul Onichten și apoi doamna Țicău. Eh, mulțumesc. Îmi mulțumesc comisarului pentru răspuns. Mai am o întrebare, domnule comisar, cu privire la această criminalitate uh, cibernetică. Tinerii sunt victime de regulă, cei care uh, folosesc Facebook și astfel de rețele de socializare cibernetică. Fenomenul este în creștere. Aș vrea să știu ce va face Uniunea Europeană pentru a se asigura că se acordă mai multă atenție acestui fapt. Doamna Țicău acum și apoi domnul Dover președintă, domnule comisar, aș dori să întreb uh, ce măsuri are în vedere comisia pentru ca statele membre să adopte uh, convenția consiliului europei privind criminalitatea informatică care este planul de acțiune pe care îl are în vedere comisia pentru îmbunătățirea și lupta împotriva criminalității uh, informatice și de asemenea ce măsuri aveți în vedere privind interoperabilitatea semnăturii electronice? Mulțumesc. Domnule Doamnă președinte, răspunsul din partea comisiei este de apreciat, dar vreau să le cer ca și drepturile omului să fie avute în vedere în mod constant. Deci sunt pentru combaterea criminalității pe internet, dar putem să ne asigurăm de faptul că aceste companii care acționează pe internet nu sunt bruscate din acest punct de vedere și la fel același lucru să fie valabil și în cazul publicului? Domnul comisar, aveți cuvântul. Oh, da, într-adevăr, aveți dreptate și voi răspunde imediat în ceea ce privește întrebarea cu privire la drepturile omului și lupta împotriva cibercriminalității. Într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți. Această luptă împotriva criminalității online trebuie să se facă în același timp respectând drepturile omului și aș spune că ea poate fi condusă această luptă tocmai pentru ca drepturile omului să fie respectate. Într-adevăr, în uh, programul de la Stockholm, uh, programul plurianual 2010-2014, am introdus un capitol întreg consacrat acestei lupte împotriva cibercriminalității și, după cum v-am spus deja, noi avem voința de a avea acest centru de observație anexat Europolului care să ne permită să supraveghem cât mai bine, să coordonăm cât mai bine supravegherea din partea agențiilor naționale care pun sub urmărire acele site-uri îndoielnice, site-uri care sunt surse de difuzare a imaginilor pedopornografice, uh, mai ales în ceea ce privește publicul vulnerabil. Și adevărat, aveți dreptate, trebuie ca să vedem care este modul în care acești tineri sunt atrași în această cursă um, și ajung pe aceste site-uri. Riscul fiind ca ei să fie oarecum agresați de către autorii acestor site-uri. Uh, și de cei care le uh, actualizează. Ehm, ceea ce aș dori să adaug este faptul că avem într-adevăr o acțiune ce trebuie să fie desfășurată în mod mult mai hotărât și determinat decât în trecut, ținând seama de riscurile pe care le cunoaștem acum mai bine și care există în mod indubitabil pe internet. Ehm, am speranța de asemenea că în această coaliție financiară europeană împotriva imaginilor uh, pedopornografice comercializate vom reuși să combinăm eforturile din tractorii publici și privați tocmai pentru a lupta împotriva împotriva distribuirii și vânzării acestor imagini pe internet, în așa fel încât să localizăm și să-i găsim pe acești criminali uh, dacă se va obține un acord în comitologie, sper să pot lansa această coaliție financiară în februarie 2009 și mulțumesc Parlamentului pentru toată susținerea de care v-a dat dovadă în acest sens. Mulțumesc și acum avem întrebarea domnului Elward cu privire la amenințările teroriste. Domnule comisar. Je réponds à monsieur Albert. Răspund acum întrebării domnului Elward. Condițiile necesare pentru a lupta în mod eficient împotriva terorismului și altor forme de criminalitate sunt următoarele. Că să ai informația corectă la momentul potrivit, ceea ce, bineînțeles, reprezintă o provocare imensă, mai ales la scala, la scara Uniunii Europene. Uh, am încercat să promovăm și să facilităm schimbul de informații în mod eficient între serviciile de poliție dintre statele membre, iar decizia cadru din 18 decembrie 2006, numită, supranumită și decizie suedeză, pe care toate statele membre trebuie să, să o aplice până uh, să, să o, o fi aplicat deja până la jumătatea lui decembrie 2008, are drept scop crearea unui cadru comun de informare în, a forțelor de ordine din statele membre. Această decizie cadru cere ca serviciile de poliție din statele membre care primesc o cerere să poată analiza această cerere utilizând criterii conforme celor aplicate în cazul uh, um, anchetelor naționale. Iată deci un prim element, această decizie cadru. Al doilea element, decizia Consiliului de, uh, supranumită mm, decizia de la Prum din 23 iunie 2008. Această decizie prevede un mecanism detaliat pentru schimbul de date specifice, spre exemplu amprente digitale, profil uh, ADN, informațiile legate la uh, uh, plăcile de matriculare al vehiculelor și toate acestea în scopul de a duce la bun sfârșit anchetele criminale. Iar în cadrul acestei, uh, în sferei, sferei de aplicare a acestei decizii, statele membre își acordă un acces nelimitat la bazele de date uh, cu privire la amprentele digitale și uh, profilul ADN, tocmai pentru a verifica dacă există corespondențe. Este foarte interesantă această decizie a Consiliului pentru că ea ne permite un schimb de informații extrem de eficient în materie de profil ADN și amprente digitale. Europolul are și el un rol crucial de îndeplinit. Sistemele de informa, de inform, sistemul de informare din Europol, deci um, permite statelor membre să determine dacă forțele de ordine dintr-un alt stat membru dețin informațiile necesare la nivel operațional. Bineînțeles, pentru asta pentru ca Europol să-și poată îndeplini rolul, trebuie ca statele membre să alimenteze acest sistem de informații al Europol și asta în mod satisfăcător. Bineînțeles, acum va fi necesar să programăm noi prevederi pentru acest schimb de informații și asta în viitorul program cincinal care va succeda programului de la Haga. Acest program va trebui să garanteze o abordare coerentă în ceea ce privește schimbul de informații. În acest program cincinal trebuie să includem o strategie a Uniunii Europene în materie de gestionare a informațiilor. Și cine se gândește la schimb de informații, bineînțeles, se gândește imediat și la protecția datelor personale. Strategia aceasta trebuie să ne permită o abordare globală a schimbului de informații care să răspundă nevoilor exprimate de către serviciile de ordine, care să se bazeze pe interoperabilitatea sistemelor de informații. Iată câteva elemente în răspunsul meu la întrebarea domnului Elward. Voi regrupa acum uh, întrebările. Domnul Elward, doamna Doyle, domnul Rubic, înainte, dom- înainte de toate domnul Elward. Can I thank, uh... Mulțumesc comisarului pentru răspuns. O scurtă întrebare suplimentară ce va face Uniunea Europeană pentru a confisca bunurile infractorilor în cadrul Uniunii Europene? Pentru că știți uh, foarte bine că există încă atâtea birouri uh, care sunt active, deși sunt uh, activate de infractori. Doamna Doyle, aș dori să aflăm din partea comisarului dacă există o cooperare deplină între cele 27 de state membre în schimbul de informații și dacă nu, care sunt statele care nu sunt la fel de doritoare să coopereze și dacă există un opt-out pentru Irlanda în acest domeniu. Domnule președinte, domnule comisar, Aș dori să vă întreb dacă există un concept de securitate în ce privește amenințarea teroristă uh, față de centralele nucleare. Domnule comisar, aveți cuvântul. Sur uh, la saisie des biens În ceea ce privește confiscarea bunurilor provenite în mod ilicit din din uh, diverse forme de trafic, ei bine, astăzi ne aflăm într-o fază de studiu. Judecător, domnul judecător Jean-Louis Bruguer s-a ocupat de supravegherea programului SWIFT deci de trasare a finanțării acțiunilor teroriste. Cât de curând voi avea concluziile sale la dispoziție. Uniunea Europeană a beneficiat de, prin uh, acest program de informații cu privire la modul în care sunt finanțate acțiunile teroriste și domnul judecător Bruegel a trebuit să verifice dacă toate aceste acțiuni se organizau respectând protecția datelor personale și este evident că acest lucru va ușura pe termen mijlociu uh, confiscarea bunurilor anumitor persoane care ar fi obținut profituri ilicite astfel. În ceea ce privește schimbul de informa informații, v-am spus că, într-adevăr, sistemul de informații uh, al Europol ar putea fi mult mai eficient dacă statele membre ar contribui cu informații în mod mai uh, încrezător, mai transparent. Vom încerca să îmbunătățim acest lucru. Într-adevăr, e un subiect de îngrijorare majoră și anume crearea acestei încrederi între diferitele autorități care se ocupă de informații în statele membre, în așa fel încât să putem avea schimburi mult mai eficiente. Nu am auzit vorbindu-se niciodată de o clauză de excepție în acest domeniu. Cred că am răspuns la toate întrebările. A, în ceea ce privește amenințările cu privire la centralele nucleare. Într-adevăr, avem un text cu privire la infrastructurile critice, iar uh, centralele atomice sunt infrastructuri critice și Comisia a propus într-adevăr un text care să permită o mai bună supraveghere a acestor infrastructuri critice. Mulțumesc. Trecem acum la ultima întrebare adresată domnului Baro. E o întrebare a domnului Franța cu privire la politica de imigrare a Uniunii Europene. Voilà, alors je réponds à euh, monsieur Franca. Am să răspund acum. Abordarea globală a migrării adoptată în 2005 de Uniunea Europeană încearcă să ofere un răspuns provocării acestui fenomen pe ansamblu. Această abordare globală se bazează pe consolidarea dialogului și cooperării cu țările terțe, în toate sensurile acestui fenomen pentru a stabili un parteneriat pentru o mai bună gestionare a fenomenului migratoriu. Pentru a da un conținut concret abordării globale a fenomenului migrării, Comisia Europeană susține inițiativele de cooperare cu țările terțe în domeniul migrării și azilului. De, de exemplu, programul AENAS, care a finanțat peste 100 de proiecte între 2000 2004-2006 sau programul care a urmat Migrare și Azil, care a avut un buget de 205 milioane de euro pentru 2007-2010. Printre inițiativele selectate în cadrul unei solicitări de ofertă, deci printre aceste inițiative, multe dintre ele au fost propuse puneri în aplicare statelor membre în colaborare cu țările terțe. Un exemplu în acest sens. Pe baza programului ANAS, Comisia a finanțat un program spaniolo-marocan pentru activitățile sezoniere între provinciile Ben Slivan din Maroc și uh, provincie, o provincie din Spania. Acest program susține co- și cooperarea dintre Spania și Columbia pentru dezvoltarea migrației circulare. De asemenea, am finanțat întoarcerea temporară a cetățenilor din Capul Verde cu înaltă calificare care sunt prezenți în Portugalia. Deci, reîntoarcerea acestora la, Cap Verde, la Capul Verde și informarea posibililor candidați la emigrare. În plus, pe lângă aceste intervenții, există și instrumente financiare pe bază geografică, instrumentul de vecinătate și parteneriat, de exemplu, care contribuie la concretizarea acestei abordări globale a migrării. De exemplu, Comisia Europeană a sprijinit punerea în aplicare a Centrului de Informare și Gestionare a Migranților din Mali. Un proiect la care sunt asociate anumite state membre. De asemenea, s-a propus noi instrumente pentru favorizarea parteneriatului cu țările terțe și pentru a intensifica sinergiile între acțiunile comunității europene și cele ale statelor membre. Avem acum parteneriate pentru mobilitate, care sunt un nou instrument pe care Uniunea Europeană l-a pus în aplicare cel puțin într-o fază pilot deocamdată, aceste parteneriate pentru mobilitate care permit dezvoltarea unei cooperări, unui dialog între Uniune și țările terțe în domeniul migrației legale, în domeniul dezvoltării, în domeniul prevenirii și reducerii fenomenului migrației legale. Am semnat prime parteneriate între Uniunea Europeană și Capul Verde și cu Republica Moldova. În numele acestor parteneriate am formulat și oferte concrete de cooperare, de exemplu, în cazul parteneriatului cu Capul Verde, Portugalia a propus semnarea unui nou protocol care să extindă sfera de aplicare a protocolului existent cu privire la lucrătorii din Capul Verde care prestează activități în Portugalia. Există alte instrumente, bilanțuri migratorii care permit analizarea situației migrației într-o anumită țară sau dintr-o anumită țară. Există platforme de cooperare pentru a reuni în țara terță respectivă reprezentanții țării respectivă și cei care uh, acoperă fondurile. În acest sens am stabilit și o platformă de cooperare în Etiopia la inițiativa Regatului Unit. Urmărim să facem o altă astfel de platformă în Africa de Sud. Fondul pentru integrare și pentru reîntoarcerea acestor migranți, de asemenea, pot ajuta statele membre să implementeze în țările terțe măsuri care să faciliteze inserția profesională, civică și culturală a celor care doresc să meargă într-o anumită țară, să migreze într-o anumită țară sau măsuri de acompaniere pe termen scurt pentru cei care doresc să se întoarcă în țara de origine. Domnilor deputați, am vrut să vă dau o serie de exemple, dar vreau să vă spun că uh, cred cu tărie în nevoia ca Europa să gestioneze fluxurile migratorii printr-o abordare globală care să facă legătura dintre migrație și dezvoltare și care să permită o gestionare concertată a fluxurilor migratorii. Cred că spre asta trebuie să tindem și cred că acest lucru va transforma gestiunea, modul în care noi gestionăm situația într-un exemplu pentru întreaga lume. Încă o dată grupăm întrebările, domnul Fransa și apoi domnul Berg. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, domnule vicepreședinte, domnule Baro. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că dacă uh, uh ești nemulțumit de uh, instrumentele cu care se operează în clipa de față, Trebuie să fim nemulțumiți pentru că în continuare ne confruntăm cu imigrație ilegală, cu trafic de persoane și, în primul rând, Italia, Franța sunt țări expuse și trebuie încheiate acorduri de cooperare între state pentru a încerca să stabilească aceste fenomene. Este important că la nivelul Comisiei să se continue activitatea pentru a nu ă, ne pierde entuziasmul. Vă rog să respectați ă, timpul de intervenție pentru că ne aflăm în mare întârziere. Doamnă președintă, întrebarea se referă la politica Uniunii Europene. În Irlanda, recent, cineva a fost ă, deportat, deși uh, uh, persoana era expusă prin returnarea în țara de origine la uh, mutilare. Uh, noi uh, ar trebui să uh, încercăm să încurajăm statele membre să facă față unor asemenea probleme dificile încercând să uh, le rezolve. Mulțumesc, voi răspunde înainte de toate domnului Franța, pentru că, bineînțeles, voi încerca să acționez pentru o abordare globală vis-a-vis -vis de parteneriatul pentru o mobilitate în interiorul Uniunii Europene și în raport cu statele membre. Aveți dreptate, există o serie întreagă de state membre care au încercat să încheie niște acorduri bilaterale pentru rezolvarea acestor probleme, dar este nevoie ca ele să fie rezolvate per ansamblu în Europa. Iar riscurile imigrației clandestine um, ar trebui să fie um, într-un fel stăvilite printr-o bună organizare a migrației legale. Și este în ce privește politica de returnare, bineînțeles că aveți dreptate prin exemplu dat că ar trebui să se acționeze cu discernământ atunci când o persoană este returnată, pentru că nu trebuie să existe niciun fel de amenințare asupra vieții persoanei care este uh, returnată directiva privind returnarea, nu vreau să revin asupra ei, uh, creează anumite controverse, dar uh, în momentul în care va fi transpusă corect în statele membre, va permite să se supravegheze într-un fel uh, și să se controleze și modul în care returnările sunt efectuate. Bineînțeles că voi urmări cu atenție această aplicare în practică. Celelalte întrebări vor primi răspunsuri scrise și trecem acum la întrebările care au fost adresate domnului comisar McGreevy. Prima întrebare uh, provine din cartea uh, domnului Angelacas în ce privește deschiderea profesiilor care sunt considerate a fi profesii închise. Members firstly i should clarify that the commission does not pursue as a general objective the opening of closed professions. în contextul politicii interne există necesitatea din partea unor state membre să, încerc, să creăm libertatea de acces la toate profesiile pentru o mai mare posibilitate de um, alegere în orientarea profesională și a, uh, uh, din acest punct de vedere statele membre trebuie să-și adapteze legislația internă astfel încât să nu mai existe restricții teritoriale și în cazuistica Curții Europene de Justiție uh, au existat asemenea plângeri până acum, iar noi ne dorim ca în 2009 să derulăm un exercițiu de screening, de uh, urmărire și de evaluare a modului în care uh, statele membre reacționează astfel încât în ce privește acele profesii care erau considerate a fi inaccesibile să existe o deschidere mai largă. Vom evalua uh, rezultatul acestei monitorizări dar uh, până în decembrie 2010 Comisia va prezenta concluziile sale în urma acestui proces de screening Parlamentului European. Bineînțeles că vom încerca să stabilim anumite cerințe care să fie respectate în statele membre. Pentru uh, au fost, uh, din acest punct de vedere, declanșate proceduri în cadrul pieții interne, ori de câte ori s-a constatat că pe plan național uh, există uh, restricționări care sunt incompatibile cu reglementările europene. Iar în ce privește domeniul competiției, de asemenea ne propunem să revizuim reglementările existente și uh, va exista un raport al Comisiei privind competitivitatea. Vom colabora cu organismele naționale care răspund de uh, aspecte legate de concurență și uh, vom încerca în felul acesta să ne atingem obiectivele. Bien, nous allons donc prendre des questions ensemble. Doamna Angela Cas, domnul Rubic, doamna Dol, vom lua aceste întrebări împreună. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului comisar. Înțeleg că se dorește o piață internă unică pentru circulația profesiunilor, dar pentru anumite profesiuni pe care le numim închise, pentru exercitarea cărora trebuie plătite anumite sume de bani, de exemplu licențele de taxi sau meseria de farmacist, unde există măsuri progresive. Trebuie să ne gândim ce are de spus comisarul pentru acestea. Mulțumesc. Mulțumesc. Credeți că cunoștințele locale și de, de asemenea reglementări regionale ar trebui să fie o premisă pentru ca aceste profesii să poată fi exercitate de toți cei care doresc să le îmbrățișeze. Doamna Doyle, mulțumesc. Nu sunt sigură dacă um, contabilii, turoperatorii um, fac parte din uh, aceste categorii ale profesiilor închise, dar este clar că trebuie să existe o uh, liberalizare a accesului și în al doilea rând, recunoașterea directivei privind calificările profesionale și evaluările care au fost menționate uh, Uh, pot să elimine problemele uh, în ce privește accesul la aceste profesii. Mulțumesc. Uh, e vorba de două subiecte separate abordate de domnii deputați. În primul rând, sfera de aplicare a directivei și apoi reglementarea calificărilor profesionale. Am să încep cu cu domeniul de aplicare al directivei privind serviciile și excepțiile din aceasta. S-a menționat aici profesia de farmacist de către domnul Angelakis. Probabil știți că există uh, inițiate proceduri de încălcare pentru anumite state membre care vor fi făcute pe baza unor evaluări reciproce. Fiecare stat membru trebuie să se asigură că reglementările sunt respectate înainte de 28 decembrie anul acesta și vom face o evaluare comună pentru a se vedea ce s-a realizat și ce nu. Doamna Doyle s-a referit la anumite încălcări pentru anumite profesii. E vorba de 15 state membre care intră în această categorie și care au fost uh, avute în vedere, dat fiindcă există jurisprudență a Curții de Justiție. Jocurile de noroc intră în această categorie ca orice altă profesie și uh, sunt avute în vedere în toate fazele procedurale. De asemenea, am avut în vedere și posibilele încălcări ale prevederilor din acest domeniu. Înțelegeam Gambia. Vom trece acum la domnul Papastanco și la întrebarea referitoare la agențiile de rating. Domnule comisar. President, the Commission has closely followed the activity Comisia a verificat activitatea agențiilor de rating în ultimii ani, ținând seama de o rezoluție a Parlamentului European adoptată în 2004 și um, uh, consideră că este nevoie de măsuri suplimentare de legislative de a reglementa activitatea agențiilor de rating și uh, în Comisia în 2006 a adoptat o comunicare privind activitatea acestor agenții de rating, iar în această comunicare Comisia a ajuns la concluzia că directiva privind serviciile și directiva privind autoreglementarea activității uh, agențiilor de uh, rating uh, ar putea să ofere un răspuns satisfăcător în legătură cu problemele majore care decurg din activitatea agențiilor de rating, dar este nevoie de o monitorizare continuă a activităților din partea Comisiei, ă, ținând seama și de rapoartele care au fost elaborate în acest context. Și este ă, limpede că ă, încă ă, nu există o situație satisfăcătoare în ce privește respectarea codurilor de conduită care au fost elaborate în acest domeniu. Criza financiară pune această activitate într-o nouă lumină și ă, a existat și o ă, criză majoră de încredere în care au fost implicați mulți actori. Criza uh, a dovedit că uh, performanțele agențiilor uh, de rating au fost insatisfăcătoare și ca atare este nevoie de o nouă metodologie pentru ca uh, să existe o transparență suficientă a activității agențiilor și pentru ca și încrederea guvernelor să poată să crească. În iunie 2008, Comisia și-a propus să întreprindă unele măsuri de reglementare, iar în noiembrie 2008 a fost adoptată o propunere pentru reglementarea agențiilor de rating cu acordul Parlamentului și Consiliului. Euh, Voi lua ambele întrebări împreună. Mai întâi domnul Papastamcos, după care domnul Royan. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar Dumneavoastră și vă în 2006, răspunzând la o întrebare pe care am pus-o atunci, la momentul respectiv, mi-ați spus că din indicațiile Comisiei Europene se pare că autoritățile de reglementare, Comisia, nu vor prezenta noi propuneri legislative în sectorul agențiilor de rating. Acum, după criză, ne spuneți că avem nevoie de un cadru reglementar mai strict și, într-adevăr, e nevoie de un cadru mai strict. Iar întrebarea mea este, Care este atitudinea dumneavoastră? Este doar atitudine reactivă la Comisie în acest domeniu? Uh, thank you. Um, the... Domnul Ryan, s-au făcut o serie de propuneri referitoare la agențiile de rating pentru a ne asigura că um, sunt, pot fi fezabile schema de garantare a economiilor și așa mai departe. Ce propunere vreți să înaintați pentru a încuraja creșterea și competitivitatea în economia reală, mai ales în sectorul IMM-urilor, care este foarte important uh, și care se confruntă cu o situație gravă, având în vedere recesiunea economică. Domnule comisar, aveți cuvântul. Sir, Mr. Papastamos, um, the... E vorba de raportul din 2006 în care ați spus că s-a spus că activitatea de ag agențiilor de rating va fi uh, păstrată sub observație. În 2007, când a, s-a ajuns la maxim această criză a creditelor cu grad de risc ridicat, ne-am exprimat uh, lipsa de satisfacție cu privire la modul de um, acțiune a agențiilor de rating de credit. Uh, în decembrie 2007 am scris la Cezar și la ESME și am solicitat consiliere cu privire la ce trebuie făcut și am avut intervenții în care am spus foarte clar că nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt. Asta nu este o opțiune. am înaintat în ceea ce privește propunerea Comisiei în 2008 și acum acest subiect este dezbătut în Consiliul de Ministri și în Parlamentul European. Cred că în trecut, în ceea ce privește agenția, activitatea agențiilor de rating pentru credite, aceasta a fost păstrată sub observație și, având în vedere evoluția situației actuale, trebuie să înțelegem că atunci când lucrurile se schimbă și modul nostru de acțiune trebuie să se schimbe. Ați întrebat ce facem în afară de reglementările financiare care sunt introduse în propunere referitor la agențiile de rating, există și cerințe de capital, există și cerințe de portofoliu, uh, Ați întrebat ce face Uniunea Europeană pentru a asigura redresarea economiei, redresarea situației. Au existat momente în care nu aveam un vid în ceea ce privește reglementările uh, financiare. Probabil știți că în ultimele luni Comisia a fost uh, motorul coordonării acestui pachet de stimulente financiare adoptat de Consiliul European în întâlnirea din decembrie. Sigur, încă este prerogativa statelor membre să aloce aceste stimuli, acest stimul financiar dacă consideră că este cazul, fiindcă rămâne prerogativa statelor membre, guvernelor statelor membre. Dar Comisia a creat acest pachet de stimulente și s-a asigurat că există o coordonare între noi și principalii jucători de pe piața europeană pentru a stimula uh, redresarea economiei ne-am gândit că este bine să stimulăm tocmai sectorul IMM-urilor și a micilor întreprinderi și de aceea avem uh, Small Business Act uh, și sperăm că tot, uh, toate aceste lucruri vor contribui într-o mare măsură la redresarea economiei Uniunii Europene. Ajungem acum la întrebarea domnului Mitchell cu privire la criza financiară. Domnule comisar, vă rog. at this, time of financial crisis and economic recession. Criza economică și recesiunea economică confruntă în clipa de față multe state membre și președintele Barroso um, a menționat acest lucru, dar Comisia trebuie să dovedească flexibilitate și capacitate de reacție au existat uh, pachete de redresare economică pe care statele membre le-au adoptat și uh, cu siguranță că în 2009-2010 vor exista proiecte majore în acest sens uh, există din acest punct de vedere deja o foaie de parcurs pe care o elaborăm pentru o redresare economică. Comisia nu poate să schimbe regulile pieței interne dar în, în, a existat deja o revizuire a um, rezultatelor obținute de piața unică uh, efectuată în noiembrie 2007, acea Single Market Review, și a dovedit uh, că măsurile care au fost uh, adoptate până în prezent au stimulat economia europeană. Este, bineînțeles, nevoie de o diminuare în continuare a poverilor care uh, se uh, află pe umerii întreprinzitorilor, pentru că în felul acesta riscurile uh, crizei să poată fi diminuate va fi nevoie de uh, o protejare a activității uh, instituțiilor financiare și a agențiilor care acordă credite. Există propuneri din acest punct de vedere care sunt esențiale în ce privește lunile următoare, Comisia va încerca să uh, furnizeze propuneri substanțiale pentru a stimula stabilitatea și încrederea uh, și va fi nevoie de crearea de noi oportunități uh, pentru economie în ce privește economiile uh, populației, uh, evident că va fi necesar să creăm garanții fără să exagerăm prin măsuri protecționiste. Dar va trebui să încercăm să fortificăm uh, piața internă fără să ne abatem de la principiile unei piețe interne unice instituțiile europene vor trebui să respecte principiile pieței unice. Toate măsurile pentru combaterea crizei se vor baza pe principiile proporționalității, non-discriminării și libertății uh, pieței pentru a evita orice efecte negative uh, și eventual și acțiuni pe plan național care să nu fie uh, coordonate va trebui, bineînțeles, să uh, menținem și un control care este necesar pentru a diminua impactul asupra economiei. Vom mai accepta două întrebări, cea a domnului Micel și cea a domnului Comre. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul său și voi spune că sunt bucuros să înțeleg că nu se intenționează măsuri protecționiste, pentru că eu cred că ele nu ar fi putut să permită o redresare în Europa. Și uh, eu uh, cred că uh, trebuie să începem să vorbim și despre o redresare. Știți că președintele Trichet a spus că în 2010 el crede că va putea să constate redresare, dar eu cred că nu trebuie să ne pierdem speranța Eh, noi trebuie să ne stimulăm ca Europa să devină mai competitivă. Vă rog să respectați timpul de intervenție. Domnul Crowley. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și domnului comisar pentru răspunsul său. Și eh, eu vă recomand și un pahar de whisky și cu puțină lămâie ca să eh, scape de răgușală. În ce privește planul de redresare economică, în ultimele luni s-a vorbit despre o acțiune coordonată ca fiind unicul răspuns posibil pentru a contracara efectele crizei. Dar au existat oare și contacte cu viitoarea administrație americană, cu administrația Obama pentru a încerca să ne coordonăm eventual și în acest sens, domnule comisar? Sunt de acord cu domnul Mitchell care spune că protecționismul nu este răspunsul potrivit. Sunt sigur că există multe state membre care probabil consideră că este aici avem o oportunitate și încearcă să promoveze măsuri protecționiste. Două lucruri am de spus în acest sens în primul rând, vom fi atenți la respectarea legislației europene și să împiedicăm măsuri care contravin normelor europene și, în al doilea rând, vreau să le spun acelor state membre care vor să facă acest lucru că eu personal și probabil și deputatul Michel poate să ne garanteze că aceasta va prelungi această criză economică Probabil sunt uh, persoane care nu sunt de acord cu noi, dar așa cred eu că stau lucrurile. Sunt de acord de asemenea cu uh, domnul Mitchell care spune că trebuie să avem un echilibru adecvat în domeniul economic și trebuie să păstrăm contactul cu realitatea, să nu fim excesiv de pesimiști. Mă tem că lumea în care trăim noi sau alte state membre, mă tem că lumea în care trăim, deci, ne-a dus la o predispoziție către concentrarea pe negativ, pe pesimism. Și acum trebuie să um, contrabalansăm cu o doză de realism. Deci trebuie să avem un echilibru între suprapesimism și realism. Dacă vrem să retresăm lucrurile, având în vedere că situația este fragilă și că um, lucrurile se pot îmbunătăți, dar dacă se ajunge la un rău foarte mare, se pot distruge total. În acest document a fost menționată nevoia de echilibru Domnul Cole a pus o întrebare legitimă cu privire la aranjamentele care uh, sunt discutate având cu administrația Statelor Unite, având în vedere criza financiară și economică. Avem un protocol foarte strict încheiat cu Statele Unite, după cum fără îndoială știți, chiar și administrația așa numită de tranziție uh, se ocupă de acest lucru și veghează cu religiozitate ca acestea să fie respectate. Odată ce noua administrație se instaurează în totalitate, vom păstra, relua contactul cu secretarul trezoreriei. Avem deja multe aspecte care au fost discutate la nivelul Consiliului Economic, la nivelul dialogului între autoritățile de reglementare ale piețelor financiare și odată ce administrația Obama este total instaurată. Vom uh, discuta aceste lucruri cu omologii noștri din Statele Unite. Întrebările 54, 56 vor primi răspuns în scris. Am încheiat uh, întrebările și ședința se întrerupe până la ora 21. Mulțumesc!